să aibă dimensiunea corectă pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm, mai ales în timpurile acestea grele de criză. Mulțumesc, spune președintele. Am încheiat acest punct. Se va vota mâine la ora 12. Să trecem acum la dezbaterea comună privind cacaua, recomandarea domnului Moreira privind uh, acordul internațional pentru cacao 2010 și declarația Comisiei privind munca minorilor în acest sector. Are cuvântul pentru patru minute domnul Moreira. Obrigado, senhor uh, presidente. Cabe-me, de Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt cel care trebuie să inițieze dezbaterea cu privire la două aspecte legate uh, între ele, și anume acordul internațional privind cacao din 2010, pentru care este necesar avizul uh, pozitiv al Parlamentului, și în al doilea rând o rezoluție cu privire la munca copiilor în sectorul producției de cacao. Eu sunt uh, raportor pentru acest acord în uh, Comisia INTA și de asemenea sunt uh, raportor pentru rezoluția pe care o va depune această comisie în acest for. Comisia noastră propune în unanimitate ca Parlamentul să autorizeze Consiliul să uh, ducă la bun sfârșit și să încheie acest uh, acord referitor la cacao. În primul rând, este un raport care un acord care consolidează uh, capacitatea mm, actorilor în acest domeniu. În al doilea rând, acordul oferă mai multă claritate și transparență cu privire la cum trebuie să funcționeze Organizația Internațională a, pentru Cacao și, în al treilea rând, pentru că acest acord internațional introduce noi prevederi uh, menite să creeze bune relații de muncă și o economie în domeniul cacaoei care să fie durabilă. De asemenea, se dorește îmbunătățirea condițiilor de lucru în uh, conformitate cu standardele Uniunii Europene și ale Organizației Internaționale a Muncii. De asemenea, sunt încurajate părțile la acest acord să implementeze proiecte durabile. În ceea ce privește importatorii principali de cacao, Uniunea Europeană are o responsabilitate crescută de a se asigura că uh, cacaoa pe care o, o importă este uh, cultivată și este importată în modul cât mai, într-un mod cât mai durabil. Iar acest acord este cel mai bun aliat pe care îl avem pentru a, a face față acestei provocări. În ceea ce privește rezoluția, problema muncii copiilor pe plantațiile de cacao este prea serioasă pentru a fi trecută cu vederea în momentul în care semnăm acest acord internațional. De aceea am propus și Comisia a fost de acord să uh, elaborăm această rezoluție care Uh, exprimă preocuparea și îngrijorarea față de munca copiilor pe plantațiile de cacao, mai ales în uh, Africa. Consumatorii și producătorii trebuie să uh, cunoască mai bine această problemă, la fel ca și legiuitorii. În ultimii ani a existat o mobilizare în industria cacaoei care a dus la crearea de sindicate, la acțiuni din partea ONG-urilor, astfel încât cele mai grave formă de muncă a copiilor să fie eliminate. Însă mai este mult de făcut. Copiii care lucrează pe plantațiile de cacao sunt uh, supuși unor riscuri de sănătate foarte grave. Nu există statistici fiabile însă se estimează că între zeci și sute de mii de copii uh, sunt afectați. Nu ar trebui să, să ne slăbim eforturile pentru a eradica munca copiilor, uh, inclusiv în domeniul producției de cacao. Munca copiilor trebuie să fie abordată într-un mod general, uh, implicând factorii de decizie politici și instituțiile europene. Aștept cu nerăbdare propunerile comisiei, reacția comisiei cu privire la uh, întrebările mele specifice, la care sper că voi răspunde, voi primi răspunsuri uh, clare și planuri de acțiune clare. Vă mulțumesc, domnul comisar Pibalc. Members. Uh, Domnule președinte, stimai eurodeputai a dori să încep prin a-i mulțumi domnului Moreira și Comisiei INTA pentru propunerile pe care le-au adus de a fi de acord cu um, acordul internațional privind cacao. Comisia este de acord cu punctul de vedere al Parlamentului că acest nou acord este o platformă bună pentru a promova cooperarea internațională în sectorul uh, cacaoi și că va contribui la consolidarea economiilor care se bazează pe cacao. Acest acord uh, va permite piețelor să încerce să obțină prețuri juste atât pentru producători cât și pentru consumatori. Și, de asemenea, va promova o economie durabilă pe bază de cacao. Toate aceste elemente sunt extrem de importante pentru, producători, pentru țările producătoare de cacao, care în majoritatea cazurilor sunt și țări în curs de dezvoltare. Fiind cel mai mare importator de cacao din lume, Uniunea Europeană are un rol și o responsabilitate clară să promoveze o durabilitate crescândă a uh, comerțului echitabil cu cacao în aceste țări. Cu această răspundere în minte, recunoaștem faptul că există o problemă legată de uh, exploatarea copiilor și aceasta este una din cele mai mari provocări. Aspectul controversat este că, din punctul nostru de vedere, ideea este înfiorătoare, dar în alte tradiții este o practică acceptată. Totuși, suntem de acord cu uh, ICCO și cu uh, Fundația Mondială privind cacao că acest acord este un bun punct de plecare pentru a discuta despre acest subiect al exploatării copiilor în acest sector. Putem merge chiar mai departe pe această temă spunând că problema exploatării copiilor merge dincolo de sectorul cacao. Și, din păcate, acest lucru uh, afectează aproape toate țările în curs de dezvoltare. După cum știți, drepturile copilului sunt înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale și este o prioritate pentru noi să protejăm și să promovăm aceste drepturi și Comisia s-a angajat față de această cauză. Uniunea Europeană rămâne angajată în eradicarea celor mai cumplite forme de exploatare a copiilor la nivel global și vrea să se asigure că educația copiilor nu este sacrificată pentru nevoia de a munci și că dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor nu este afectată în mod negativ. La nivel internațional, în conformitate cu articolul 32 uh, din Convenția ONU privind drepturile copiilor, copiii au dreptul să fie protejați de exploatarea economică și uh, de uh, munca exagerată. Cu toate acestea, Comisia și-a exprimat regretul că, în ciuda eforturilor comunității internaționale, printre care se include și ratificarea aproape unanim a Convenției 182 care solicit a Organizației Internaționale a Muncii care uh, solicită eradicarea acestei practici, un număr destul de mare de copii sunt în continuare implicați în această practică. Aș dori să subliniez faptul că azi, în acest moment 124 de milioane de copii lucrează uh, într-o formă sau alta și aceasta este o tendință foarte clară în Africa de Vest, care este în creștere cu 30%. Acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri și tocmai de aceea apreciez interesul pe care domnul Moreira și un mare număr de deputați l-au demonstrat uh, pentru acest subiect. Dar Problema este una destul de complexă. În țările în curs de dezvoltare și în special în uh, sectorul cacao, problema exploatării copiilor prin muncă nu trebuie analizată în mod izolat. E nevoie de o abordare uh, integrată care să se ocupe și de celelalte probleme uh, relevante care derivă din sărăcie și din nevoia de a trafica copiii pentru a-i pune la muncă. Așa cum uh, această recomandare recunoaște, 90% din uh, fermierii de cacao sunt, din uh, Africa de Vest sunt fermieri mici. Sunt ferme de familie care se confruntă cu probleme extreme. Și pentru ei accesul la infrastructură este unul foarte dificil și din această cauză copiii vor fi cei care lucrează la fermă. Pentru a ajuta comunitățile să pună la dispoziție condiții pentru copiilor, Comisia s-a angajat prin uh, cooperarea și dezvoltarea și politicile pe care le uh, aplicăm în acest sector să le ajute. În 2010 am avut o, un document de lucru în ceea ce privește exploatarea copiilor, care a fost inclus în concluziile Consiliului din iunie 2011. Coeziunea este un element esențial și ținând cont de acest lucru am pus la punct o abordare coordonată a UE lucrând cu organizațiile internaționale relevante. Acest lucru este cuplat cu ajutarea uh, țărilor din Africa de Vest de a rezolva singura problema printr-o uh, infrastructură mai bună, prin metode um, de agricultură mai bună, și printr-o organizare a piețelor. În concluzie, aș dori să reiterez credința mea că locul unui copil este la școală și nu uh, în fabrică sau pe câmp. Eradicarea sărăciei este cel mai important obiectiv pe care ar trebui să-l rezolvăm pentru a distruge cauza de bază a exploatării copiilor în Africa de Vest și în țările în curs de dezvoltare. De aceea sunt recunoscător Parlamentului European că a pus pe ordinea de zi acest subiect extrem de important și Comisia se va ocupa de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum pentru PPE, un minut și jumătate, doamna Castinger Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului și colegilor din celelalte grupuri pentru buna cooperare. La acest raport și mai ales la rezoluție am putut ajunge la un acord foarte bun. Este um, acest acord internațional privind cacaoa uh, va fi uh, un progres în, uh, în colaborarea între statele producătoare și statele, statele importatoare de cacao. Stabilirea uh, siguranței alimentare, alimentare, lupta împotriva exploatării copiilor sunt puncte importante pentru evoluție durabilă în sectorul cacaoei. Noi suntem pentru, sprijinim uh, uh, ideea ca producătorii de cacao să aibă uh, în asta o activitate durabilă. Uh, după cum s-a spus de la bun început, în rândul tuturor grupurilor am fost de acord asupra unor puncte elementare referitoare la, punct, la munca copiilor. Printre ele este uh, definiția muncii copiilor, pentru că nu orice tip de muncă în rândul copiilor este uh, o exploatare. recolt, creșterea și recoltarea de uh, cacao se face în, în uh, mare parte în rândul unor exploatări familiale și copiii uh, pot a, ajută aici. Importantă este însă um, uh, dezvoltarea copiilor. Scopul nostru este să combatem exploatarea copiilor și cred că această rezoluție uh, este echilibrată în acest sens nu cred că această rezoluție trebuie să fie modificată sub nicio formă și sper că acest raport va fi adoptat de plen. Mulțumesc pentru socialiști. Un minut, doamna Vălanu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-l felicit pentru domnul Moreira pentru rezoluție și pentru acord. Acest nou acord internațional pentru cacao pe care îl vom vota mâine, fără îndoială, adună măsuri care îmbunătățesc situația, cum ar fi dezvoltarea economiilor producătoare, prețuri corecte pentru producători și consumatori și un cadru durabil atât pentru mediu cât și pentru societate. Cred că este foarte important ca în acest cadru social uh, Uh, în care să ne gândim la convenția pe care o vom vota mâine. Cred că faptul că se fixează, se concentrează pe eradicarea muncii copiilor este un element important, așa cum spunea și domnul comisar. De foarte multă vreme încercăm să luptăm împotriva acestui fenomen, dar cifrele pe care le-am auzit de câteva sute de milioane de copii care muncesc în lume nu ne învăț să le că Din acest punct de vedere, este o bătălie dificilă. Este o bătălie care trebuie dată pe multe fronturi și aș, vroi, aș dori să mă refer aici la trei fronturi concrete care ar fi foarte importante. Una ar fi obligativitatea de a ratifica Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copiilor în toate statele. Apoi, o, o, și cred că este important un lucru care nu s-a menționat aici, uh, și anume dezvoltarea pentru a putea avea tehnici de a cultiva cacao care să nu facă necesară munca copiilor și în ultimul rând o normă europeană privind trasabilitatea și durabilitatea. Cred că aici Comisia ar face bine să încerce să studieze aceste propuneri și aș dori să știu care este părerea domnului comisar în această privință. Mulțumesc, doamna Badia Maria. Ați avut un minut. Nu uitați, vă rog, când vă rog uh, că aveți doar un minut la dispoziție sau cât aveți. Pentru ALDE, două minute, domnul Rinaldi. Grazie Presidente, signor Commissario, cari colleghi. Il mercato del cacao paradossalmente... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Piața cacaoei este, a fost blestemată de la bun început. Francesco Carletti, un comer- uh, un comerciant de cacao din secolul 15 a adus cacaoa din um, periplurile sale în uh, jurul lumii. Um, el făcea comerț cu sclavi și lipsa de umanitate rămâne prezentă în Ghana și în Cote d'Ivoire Uh, producția uh, este plasată în majoritatea ei și acolo se ia de la, de la, este de la sine înțeles ca copiii să lucreze. Uh, practic ei sunt exploatați. Săptămâna trecută în Africa m-am întâlnit cu președintele ONG-ului principal care se luptă împotriva muncii copiilor pe plantațiile de cacao soția președintelui Vatara ajută această organizație și conduce Comitetul Internațional împotriva muncii copiilor. Însă trebuie să mergem dincolo de uh, organizații care acționează pe bază voluntară. Trebuie să organizăm piața într-un mod responsabil din punct de vedere social, așa cum nu a fost până acum. Și exploatarea ne și prin faptul că exploatarea nu a fost uh, mecanică. Acest acord este un bun prim pas, implică ONG-urile, face ca procedurile să fie mai transparente și mai, just, uh, mai echitabile. Uniunea Europeană are voturile, uh, majoritatea de voturi în Organizația Internațională pentru Cacao, deci trebuie să aplice acest acord astfel încât uh, producția acestei tentații alimentare să fie mai rezonabile și mai sănătoasă. Dar nu este vorba numai de ofertă, avem nevoie și de comerț echitabil pe partea de consum. Avem nevoie de prețuri echitabile pentru producători care nu folosesc munca copiilor. Cu tot s-ar putea face mult mai mult prin garanțiile europene. Mulțumesc pentru verzi. Un minut, domnul Stas. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, s-a făcut o trimitere la producția mondială de cacao. 80% din producția mondială de cacao este importată de Europa din uh, Africa Occidentală, care produce 70%. Ni s-a spus că munca copiilor în Africa Occidentală este uh, extrem de importantă. Ceea ce înseamnă că noi avem o responsabilitate fenomenală în eradicarea uh, muncii copiilor și avem și o răspundere economică și socială și mă bucur că această dezbatere se leagă de acest subiect. Pentru că raportul domnului Moreira se concentrează asupra uneia din cele două căi prin care putem opri uh, exploatarea copiilor. Una din aceste căi este promovarea cooperării, care să permită producătorilor să aibă prețuri mai corecte și în același timp să stabilim și un uh, Uh, sistem de distribuție care să elimine uh, uh, necesitatea pentru munca copiilor. Cred că acordurile internaționale de comerț trebuie să facă mai multe pentru a stabili niște prețuri juste. Trebuie să acceptăm că dacă am avea prețuri juste pentru ciocolată, producătorii ar putea să câștige bani. Dacă prețurile sunt prea mici, atunci ajungem la sărăcie și apoi la exploatarea copiilor. Deci trebuie să avem prețuri corecte. Este extrem de important. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stoies! Are cuvântul un minut domnul Scholz. Äh, Cacaua, ciocolata și munca copiilor sunt punctele esențiale în această dezbatere. Este important că pentru, din nou, uh, este important ca, acest, uh, ca Parlamentul să condamne din nou munca copiilor. În comisie am avut o uh, dezbatere josnică în definiția muncii copiilor, dacă e numai munca forțată, este exploatare sau dacă ar trebui inclusă orice fel de muncă. Domnule Sturdy, prin considerentul E, rezoluția uh, face ca munca pe, copiilor pe plantație să fie făcută să pară inofensivă. Ar trebui să eliminăm acest aspect. Doamna Köstinger și colegilor de la PP în considerentul D ați um, impus ca um, să se ascundă faptul că în Africa uh, Occidentală copiii sunt uh, răpiți uh, și folosiți ca sclavi pe plantații. Uitați-vă la documentarul Cacaua murdară. Un copil costă 230 de euro în Cote d'Ivoire, Organizația Internațională a Muncii a numărat 12.000 de copii fără, fără rude, fără familie trebuie să ne întrebăm ce fel de uh, destin uh, au copiii uh, care produc ciocolata pe care o mâncăm noi. Mulțumesc pentru independență. Acum un minut, domnul Mölzer. Domnule președinte, știm că sectorul cacao este sub presiune Uh, țările asiatice solicită din, în aceste țări crește uh, solicitarea de, uh, de ciocolată, iar um, s-ar putea în anii viitori, având în vedere și recoltele reduse, să lipsească sute de, 100 de uh, milioane de uh, tone de cacao. În Uniunea Europeană nu ar trebui să ignorăm aceste lucruri. Uh, pe baza reformei agrare în, în domeniu, în țările producătoare, uh, s-au uh, vândut acțiuni in, în mod preliminar. Condițiile de lucru pe plantațiile de cacao sunt inumane. Dacă Uniunea Europeană solicită condiții de muncă mai bune și dorește să limiteze munca copiilor, uh, ne temem însă că o va face numai pe hârtie și că în fapt nu se va face nimic. Însă ar trebui să uh, sprijinim producția de cacao certificată durabilă. Mulțumesc, domnule Mertol. Să trecem la următorii vorbatori. Domnul Caspari, domnule președinte. Stimați colegi, la acest dosar și acest lucru s-a spus destul de des astăzi, ne aflăm în fața unei dileme pe de o parte, respingem uh, munca copiilor și trebuie să vă spun că, în calitate de tata a patru copii, mi se face rău uh, când mă gândesc uh, ce trebuie să facă unii copii pentru ca copiii mei să bea cacao de dimineață. Pe de altă parte, trebuie să facem țările să, să uh, poate să, să financeze formarea, educația copiilor, să poată lua măsuri sociale. Iar dilema pe care o avem este următoarea. Dacă nu facem comerț cu țările, nu, acestea nu vor avea bani pentru a crea un sistem social și un sistem de educație. Și dacă uh, facem comerț cu aceste țări, ne vom afla în această uh, situație pe care o considerăm inacceptabilă. De aceea salut acest acord și sunt recunoscător colegilor care s-au ocupat de acest subiect în uh, comisie, pentru că eu sunt de părere că acest acord este unul bun spunem care sunt criticile pe care le avem uh, nu, și nu spunem nu facem comerț cu voi, ci încercăm să facem o foaie de parcurs realistă pentru a ajuta statele să iasă din această dilemă, pentru că interesul nostru comun nu este numai să ne bucurăm de o, bună, de o tablă de ciocolată bună, ci interesul nostru este ca și copiii din aceste țări să aibă un viitor strălucit. Mulțumesc, domnule Gaspari. Domnul Susta, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar. Obiectivele acestui acord sunt admirabile și ar, acordul ar trebui adoptat, dar nu ar trebui să uităm problemele sociale majore din acest sector. Vorbim despre un sector care crește calitatea producției, care sprijină uh, Uh, prețuri corecte pentru uh, sector, dar asta ar trebui să ducă și la condiții mai bune de trai pentru uh, milioanele de fermieri și de lucrători care lucrează în domeniul cacaoei. Din moment ce noi avem principala industrie de cacao din lume, trebuie să-i determinăm pe prelucrători să ia o atitudine împotriva exploatării copiilor. Avem nevoie de un lanț comercial uh, just și echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc pentru un minut, domnul Cutaș. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, potrivit UNICEF, aproximativ 158 de milioane de copii între 5 și 14 ani lucrează, respectiv unul din șase copii la nivel mondial

uniunea are la îndemână uh, mai multe instrumente necesare pentru a pune capăt acestor practici i reamintesc aici de posibilitatea suspendării acordurilor preferinelor comerciale din cadrul sgp precum i de necesitatea ca toate acordurile comerciale cu ările tere să conină dispoziii privind eliminarea muncii copiilor. un minut ca i ceilali eh, susin acest acord internaional cred că va fi extrem de util în ceea ce privete stabilitatea industriei de cacao dar am și îngrijorări legate de eh, exploatarea copiilor. haidei să fim clar, responsabilitatea pentru a rezolva această problemă nu este a Parlamentului European, nu este nici a consumatorilor europeni, ci este a industriei în sine, a sectorului industrial. Industria în ultimii zece ani a câștigat 700 de miliarde de euro. Vorbim de sume fenomenale și și uh, a investit 0,75% uh, în uh, bunăstarea copiilor. Deci, industria este cea răspunzătoare pentru a îmbunătăți condițiile de lucru din fabrici și de a se asigura că lucrătorii săi sunt protejați. Cum am spus, salut acest acord, dar cea mai bună cale de a merge mai departe este să continuăm să cumpărăm produse echitabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la doamna Angelili în procedura intervențiilor spontane. Doamna Angelili nu este un minut. Domnul Mikolasic. Gracias, señor presidente. Kakao ako plodina, ktorá sa pestuje na viac než 8 miliónov hektárov tropickej... Mulțumesc, domnule președinte. Cacaoa se produce peste, pe peste 8 milioane de metri pătrați și în foarte multe țări, lucru care aduce multe profituri acestor țări. Însă acest sector uh, oferă un venit pentru 50 de milioane de oameni în întreaga lume. De aceea cred că trebuie să avem un sistem legal, juridic mai bun, care să asigure condiții mai bune pentru întreg lanțul de la producător până la consumatori. Deci acest sistem trebuie să se bazeze pe condiții echitabile și juste care să respecte standarde sociale și de mediu. De aceea sunt convins că dacă am avea prețuri echitabile, am putea rezolva și problemele menționate până acum, inclusiv cele referitoare la munca copiilor. Mulțumesc. Un minut, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte ciocolata și cacaoa nu sunt ceva ce, plac, ce place numai copiilor, ci și adulților. Suntem la Strasburg, și de, dar de obicei, acum, dar de obicei suntem la Bruxelles, un loc în care se cumpără și multă cacao și multă lume și multă ciocolată și multă lume nu-și pune întrebări cu privire la cum este produsă cacaoa și ciocolata și în ce condiții lucrează cei care produc această cacao. Trebuie să ne gândim și să nu uităm că uh, copiii muncesc pentru ciocolata noastră și nu este vorba de ceea ce spunea doamna Köstinger de a vedea dacă copiii sunt împreună cu familia sau nu, dacă sunt obligați sau nu. Trebuie să ne uităm la condițiile în care lucrează acești copii și dacă afectează sănătatea copiilor de multe ori este vorba de uh, condiții uh, care pun în pericol sănătatea acestor copii. Și noi trebuie să ne opunem acestui lucru. Trebuie să facem în așa fel încât uh, Cote d'Ivoire și Ghana să uh, creeze condiții mai bune pentru cetățenii săi. Și noi trebuie să cumpărăm cacaua și ciocolata, în așa fel, să alegem în așa fel încât uh, ea să creeze condiții echitabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna! Mulțumesc, doamna Meister. Are cuvântul domnul comisar Pibalx. President, uh... Domnule președinte, cred că există o mare convergență de vederi care a reuit în dezbatere. Este adevărat, cacao este un produs extraordinar. Este foarte adevărat că pentru multe țări și dacă ne gândim doar la coasta de Fildeș, problema este importantă pentru că este un produs important pentru economie. Este important uh, că să se plătească un preț just și să se facă un comerț just uh, cu acest produs. Produsul respectiv uh, să nu uh, să poată fi rezultatul unor practici de muncă durabile. Uh, și de asemenea trebuie să luptăm împotriva sărăciei și acest lucru trebuie introdus în acest pachet. Și asta facem în Ghana și în Coasta de Fildeș. Este foarte important să existe măsuri suplimentare care trebuie avute în vedere, mai ales dacă ne gândim la munca copiilor. Și aș vrea să mă refer la câteva dintre ele. Uniunea Europeană are campanii de conștientizare pentru a putea duce la ratificarea convenției Convenției uh, Organizației Mondiale a Muncii, Organizației Internaționale a Muncii privind munca copiilor. Protecția copiilor împotriva muncii copiilor a fost o prioritate în foarte multe strategii privind drepturile omului pe care le-a redactat Uniunea Europeană și este un punct important pentru că uh, noi avem dialog politic cu partenerii noștri comerciali și aici ar trebui să ne concentrăm pentru că țările ar trebui să consideră că este o prioritate. Deci Comisia are și ea un ghid pentru uh, achiziții care sunt responsabile din punct de vedere social. Există de asemenea proiecte pentru dezvoltarea asistenței. Acestea se concentrează exact pe subiectul muncii copiilor. De exemplu, un proiect uh, pentru 14 milioane de euro care va fi pus în practică în 14 țări ACP pentru educație, iar anul trecut 10 uh, milioane de euro pentru a combate munca copiilor. Mai mult decât atât, în domeniul acestui sector, cacao, Există un program de susținere care să contribuie la îmbunătățirea vieții micilor fermieri și durabilitatea producției de cacao în Ghana. Vă asigur că noi, Comisia, suntem angajați pe deplin față de menținerea coerenței politice în toate inițiativele care țin de drepturile omului și de răspunderea socială corporatistă, ținând cont că în țările în dezvoltare problema muncii copiilor nu poate fi privită ca o problemă separată, izolată de restul trebuie să ne gândim uh, că uh, aceste acorduri comerciale au, uh, sunt un factor pentru reducerea sărăciei, deci comisia încearcă să găsească modele de trasabilitate și să vedem dacă ele nu provin din munca forțată a copiilor. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul domnul Moreira. Э, э, Domnule președinte, sunt recunoscător tuturor vorbitorilor în această dezbatere și în special domnului comisar și sunt recunoscător Comisiei pentru angajamentul de a lupta împotriva exploatării copiilor pentru că acest angajament este, uh, este salutar. Am um, dorit să credem în această promisiune, domnule comisar. Trebuie să ne folosim puterea politică acum pentru, ca, pentru a ratifica și pentru a implementa acordurile privind exploatarea copiilor. În al doilea rând, trebuie să folosim programul de dezvoltare și uh, asistență pentru dezvoltare pentru a asigura durabilitatea sectorului de cacao. Și în al treilea rând, avem nevoie să fim atenți la fezabilitatea ideii de, a, de trasabilitate pentru produsele din cacao și pentru cacao, astfel încât să avem o marcă pe care să scrie că acest produs din cacao nu a fost obținut prin exploatarea copiilor. Aceasta ar fi o uh, cale de a afirma încă o dată importanța acestui subiect. Încă o idee pe care aș dori să o menționez ca parte a acestei uh, probleme legate de acordurile comerciale internaionale ale Uniunii Europene. Atunci când vorbim despre parteneriate economice și despre acorduri cu țările ACP, în cazul în care vorbim cu țări producătoare de cacao, acest subiect ar trebui inclus în acorduri. Pentru că Uniunea Europeană are o panoplie de metode pe care trebuie să le folosească într-un mod holistic și inclusiv una pe care nu cred că ar trebui să o uităm, răspunderea socială corporatistă pe care și domnul comisar a menționat-o. Cred că și asta este importantă, pentru că majoritatea jucătorilor importanți din sectorul de cacao sunt companii europene și nu am arătat foarte bine dacă, nu, dacă aceste companii nu și-ar juca și ele rolul în lupta împotriva acestei uh, probleme. Mulțumesc, domnule comisar. Wir haben mit dem Berichterstatter am încheiat uh, dezbaterea comună odată cu intervenția domnului raportor la finalul acestei dezbateri s-a depus un, uh, o rezoluție. Dezbaterea comună s-a încheiat odată cu depunerea acestei rezoluții. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem cu aceasta la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarații ale Consiliului și